Ladies and gentlemen. Haideți să începem, doamnelor și domnilor, vă rog frumos să luați loc. W dniu 15 września 2011 roku. Reluăm ședința plenară încheiată pe 15 septembrie 2011. Procesul verbal este disponibil, sunt observații pe marginea acestui proces verbal, atunci acesta se adoptă.